Das werde ich jetzt eine Bemerkung machen. <laughs> Kolleginnen und Kollegen. Stimate Kollegen, stimați Kollegen, vă spun bun venit. Raporturile de forță au fost reechilibrate. Iată că avem microfoane și un uh, aparat în fața căruia se află șeful secretariatului și uh, este bucuros și președintele că dispune de un microfon, deci sunt semne ale raporturilor de forță din această instituție. Trecem acum la voturi. Agenda. Pentru că am prevăzut și o scurtă discuție cu noul ambasador pentru Myanmar, Birmania. În partea a doua, alte observații nu am de făcut, de aceea vă propun să trecem cât mai repede la voturi. Punctul 3 de la ordinea de zi, raportorul nostru este colegul Salafranca. Dacă doriți să luați cuvântul, domnule Salafranca, nu. Bun, atunci trecem la voturi. Amenamentul oral 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5078 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5000 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 5001 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cinci mii șaptezeci și pentru, potrivă abțineri se respinge. Cinci mii optzeci pentru, împotrivă abțineri se respinge. 5124 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 5002 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5081 pentru, împotriva 5081 până la 5087 în bloc, dacă sunteți de acord. Da? Bun. Cine este pentru toate aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 5003 pentru? împotrivă. 5003 pentru, împotrivă, se adoptă. 5089 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5004 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5090 pentru, împotrivă, 5090 încă o dată pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 5005 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5128 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul oral 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5006 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5093 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5007 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5092 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5008 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5094 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5009 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5010 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5011 pentru, Împotriva abțineri se adoptă.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 Eh, domnule președinte, aș vrea să iau cuvântul pentru amendamentul 5130 eh, după amendamentul 7. 7. Amendamentul oral 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam doar să spun că avem anumite dubii în legătură cu acest amendament al doamnei Ietenmachi, pentru că, de fapt, ar fi trebuit să avem o votare coerentă cu ceea ce s-a decis anul trecut și aici era vorba despre aceste linii uh, separate pentru reprezentanții speciali. Deci noi uh, vom vota pentru, uh, împotriva acestui amendament în numele grupului nostru. Bun, 51-30, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 12 pentru, cade. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 112. Cine este pentru 112? Votăm electronic. Ja, das interessiert ja nicht. 112. 112. S-a închis votul. Patruzeci și nouă de voturi pentru se adoptă. Nu, se pare că nu. Se respinge 21 la 21. 21 la 21. Deci, 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 25 pentru 24 împotrivă. Se adoptă ca atare. Se adoptă. 25 de voturi pentru 24 împotrivă. 25 la 24 înseamnă că se adoptă. 101 pentru. Domnule președinte, Supunem la vot 101. Domnule președinte, aparatul meu de vot nu funcționează. Un aparat de vot nu funcționează. Eu m-am abținut. Deci, votul electronic nu funcționează. Eu m-am abținut de la acest vot. Da, îmi pare rău, dar asta nu modifică niciun fel rezultatul votului. Dar vă rog, așezați-vă la, pe alt scaun dacă aveți probleme cu aparatul de vot. Trecem la 114. Nu, 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm. Doamne Munis, ar trebui să vă purtați mai drăguți cu concetățeanul dumneavoastră. S-a închis votul. Amendamentul a fost adoptat 25 de voturi pentru 24 împotrivă. 1, 2, 9 pentru. Vă rog. E o observație. La mine era 24 la 24. O sută douăzeci și nouă pentru, împotrivă. Da e problema lui dacă nu funcționează uh, consola de vot. Să, să se așeze în altă parte sau să solicite un tehnician. Da, trebuie să ne purtăm frumos ă, camera de rește. 129 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 116 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu un vot diferență. 23-24. 104. Pentru împotrivă abțineri se respinge 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul. exact cu același raport de voturi se respinge. 50-21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 caduc, 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru. Da, ce s-a întâmplat? Aș vrea să verificăm pentru, 16, pentru 19, mă scuzați. Haideți să verificăm. S-a închis votul. 22 uh, pentru 23 împotrivă se respinge. Bun. Unde suntem? 25 uh, am să fost la vot. 127 de asemenea am votat. 121 acum pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 cu amendament oral 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Era caduc. Dar oricum rezultatul e același. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, caduc. Trecem la 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 70 pentru, împotrivă. Verificăm. 70. S-a deschis votul. Cum s-a închis votul? 25 pentru, 27 împotrivă? Nu. 24 pentru, 28 împotrivă, deci se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la avizul nostru în legătură cu bugetul. De asemenea, raportor este colegul Salafranca. Există observații, nu e cazul. Atunci supunem la vot amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 în legătură cu o singură parte. Cine este pentru? Iacek. Patru. Este nevoie de această formulă modificată pentru în legătură cu 4. Împotrivă, abțineri, se respinge. Despre ce programe e vorba aici? Aici DDR înseamnă dezarmare, nu RDG. E bine de știut. Da, da, da, nu, nu este vorba de Republica Democrată Germană. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 7 pentru, împotriva abțineri se respinge 8 pentru, împotriva abțineri 8. Încă o dată, cine este pentru? Nu. Cine este pentru 8? Împotrivă. Abțineri se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. La 12 doar uh, această specificare especially severe external action. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, 13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 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, caduc. 32 caduc. 33-34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic în legătură cu această propunere de aviz. Cine este pentru? Bun. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avizul a fost adoptat cu 48 voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicitări! Trecem acum la avizul colegului Cacin. Dorește să intervine, nu e cazul. Amendamentul 1. Cu amendament oral, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 3 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 4. Retras 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Presupun că se adoptă. S-a închis votul.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 se abține. Votul s-a încheiat. Deci este cu 54 de voturi pentru adoptat. Mulțumesc foarte mult!